So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Stimate doamne, stimați domni, dați-mi voie să vă salut cu mare căldură la prima reuniune a Comisiei Jurii după vacanța de vară. Observ că înțelepciunea celor care sunt responsabili cu repartizarea sălilor în uh, acest uh, Parlament a dus astăzi la faptul că avem uh, această reuniune uh, prima după vacanța de vară este într-o joi după masă, deci oricum nu ne așteptăm la o prezență foarte mare. Totuși am primit una dintre cele mai mari săli. Nu știu cum se întâmplă ca alte dăți când avem puncte importante pe ordinea de zi sau chiar voturi și atunci nu primim decât săl micuțe unde trebuie să ne înghesuim, unde nu avem suficient loc. Deci, poate că ar fi bine ca cei care sunt responsabili cu repartizarea, repartizarea sălilor pentru reuniuni să se gândească puțin mai bine Uh, atunci când avem uh, ordini de zi pline cu voturi, uh, să primim săli mai mari și când avem ordine zi așa puțin mai ușurele ca și astăzi, să e ok dacă suntem într-o sală mai mică. În orice caz, mă bucur să vă văd uh, întorși din vacanță, odihniți și cred că putem să începem munca. Trecem la adoptarea ordinii de zi, vreau să vă spun că punctele 16 și 17 se amână pentru reuniunea următoare și de asemenea la 13 și 14 nu este nimic, deci nu trebuie să dezbatem. Există și alte dorințe, alte comentarii? Văd că nu. Atunci, ordinea de zi, astfel modificată, se adoptă. Trecem atunci la comunicările președintelui există o ședință 28, 29, 30 septembrie care este anulată pentru că avem o mare delegație la Washington în săptămâna respectivă, așadar am să rog uh, să luați la cunoștință acest lucru care a fost aprobat în conferința președinților astăzi. Așadar, va avea loc această delegație și în locul acestei ședințe vom avea pe 22, pe 20 septembrie o ședință, o reuniune extraordinară în care vom trata punctele urgente. De asemenea, vreau să vă anunț că avem un atelier de lucru interparlamentar cu privire la instrumentul opțional pentru dreptul contractual um, comunitar în 27 octombrie, uh, înainte de masă, la ora 9.30, înainte de reuniunea noastră inițială. Și aici vom avea reprezentanți din parlamentele naționale. Acestea sunt comunicările mele. Trecem atunci la punctul 3. Aici avem aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 23 iunie și din 5 iulie 2010. Dacă nu există niciun fel de obiecții, văd că nu sunt, atunci aceste procese verbale se consideră adoptate. Trecem la punctul 4. Primul punct suficient de important pe ordinea noastră de zi este vorba despre Serviciul European de Acțiune Externă și modificarea statutului funcționarilor. Este uh, o procedură de uh, codecizie. Raportorul nostru este Bernard Rapcai, pe care îl salut și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, acest subiect, după cum știți, l-am discutat deja de mai multe ori. V-am prezentat la început un document de lucru, apoi, pentru ca să pierdem cât mai puțin timp, am uh, realizat uh, un uh, proiect de raport provizoriu. Este oarecum neobișnuit să lucrez așa în două faze, dar am vrut să las deschisă opțiunea ca pe de o parte să putem face lucrurile foarte repede și să avem în același timp și timp să discutăm suficient de bine lucrurile. Cred că a fost foarte bine pentru că, în paralel, am avut o serie de discuții și apoi, la începutul uh, vacanței de vară, am uh, realizat, uh, am prezentat deja proiectul de raport în engleză. El a fost tradus în toate limbile. Așadar, am discutat de atât de multe ori, în tot felul de variante, despre Serviciul European de Acțiune Externă, Știți că am avut la plenara din iulie uh, decizia de bază în ceea ce privește SAE, Serviciul de Acțiune Externă, și uh, am avut atunci uh, mari succese în negocierile cu Consiliul. Atunci am decis chestiunile de principiu, între timp și Consiliul a adoptat aceste principii astfel încât avem această decizie și deocamdată uh, se mai realizează uh, un finisaj uh, acolo unde e nevoie. Nu vreau să intru în detalii, vreau să menționez doar două, trei puncte pentru a vă reaminti ce este important pentru noi în acest text. Așadar, statutul pentru acest nou serviciu, care este totodată și o nouă instituție, un nou serviciu al instituțiilor europene, Serviciul pentru Acțiune Externă. Așadar, am dorit să punem la punct statutul acestui uh, serviciu. Uh, principiul de bază a fost drepturi egale și obligații egale pentru toți funcționarii uh, Serviciului uh, de Acțiune Externă pentru că ă, trebuie să vă spun că acesta este o construcție oarecum ciudată. Serviciul de Acțiune Externă este pe de o parte comunitar, pe de altă parte interguvernamental. Și ă, aceasta este, acesta este conflictul ă, politic pe care a trebuit să-l rezolvăm și sigur, sigur că în cazul statutului personalului și uh, în cazul bugetului, acest conflict a avut uh, efecte. În uh, tratatul de la Lisabona sunt trecute principiile de bază și anume acest serviciu de acțiune externă va avea funcționari din, uh, dintre funcționarii uh, comisiei, din serviciile comisiei, de asemenea din serviciile Consiliului, și din serviciile externe ale statelor membre. Și aici deja putem să vedem că aici uh, acest lucru poate să pună probleme. De aceea, acest principiu de bază, egalitate în drepturi și egalitate în obligații între toți funcționarii serviciu uh, Serviciului de Acțiune Externă, indiferent de proveniența lor, că vin de la Consiliu, Comisie sau din serviciile diplomatice ale statelor membre. În această discuție și cu colegii din alte uh, comisii implicate, ne-am pus de acord asupra faptului că numărul experților naționali trebuie să fie limitat, ei trebuie să fie utilizați, să fie trimiși de statele membre doar pentru activități specifice. Este amendamentul 9 pe care îl am eu la propunerea comisiei. Am avut de asemenea și problema pe care am discutat-o de mai multe ori, cum ar trebui să uh, uh, gestionăm problema agenților contractuali. Pentru că nu ni s-a părut bună propunerea comisiei și de aceea am depus amendamentul 11 în care amendament 11 cer eliminarea pasajului respectiv. Com propunerea comisiei spune că cei care provin din administrațiile naționale, din uh, serviciile externe ale statelor membre, um, trebuie să vină pe o durată bine determinată, care poate să fie prelungită. E ok acest lucru, dar această prelungire e, se face sub rezerva um, aprobării statului membru respectiv, al uh, serviciului diplomatic al statului membru de unde provine persoana. Și uh, acest lucru, îl repet, uh, pune probleme foarte mari în ceea ce privește loialitatea acestor persoane. Uh, nu e vorba de lipsă de încredere față de colegi, ci trebuie totuși să fim foarte conștienți că atunci când uh, aceste persoane, dacă doresc să își continue cariera, conștienți fiind că acest lucru depinde de uh, serviciul care îi trimite, s-ar putea să aibă uh, poziții uh, care să fie uh, mai degrabă în interesul statului respectiv decât în interesul uh, comunitar. Așadar, am uh, propus, ceea ce am și discutat de mai multe ori, să eliminăm această rezervă de uh, aprobare a statului membru. Cred că vor mai exista discuții pe acest punct. Există și niște date unde am schimbat ceva, dar nu vreau să intru în detalii pentru că cunoașteți cu toții problemele și puteți să citiți amendamentele suplimentare. După ultima dezbatere am discutat cu mai multe persoane, inclusiv cu reprezentanța ai personalului, ai uh, sindicatelor din instituții și am uh, primit o rugăminte insistentă din partea Comisiei pentru Afaceri Externe și anume să fim foarte atenți la echilibrul geografic. Este un punct care se discută din nou și din nou. Um, am văzut acest lucru în mai multe articole unde se spune Uh, am, am văzut, de fapt, articole în ziare în care se menționează acest lucru, așadar trebuie să fim foarte atenți la acest aspect al echilibrului geografic. Și în amendamentul 1 am uh, uh, adus o modificare care se referă la uh, se referă la mm, uh, acordul de la Madrid în care Comisia și Consiliul au spus sau pus de acord că acest serviciu trebuie să fie compus din persoane venind din trei surse, dintre care cel puțin 60% uh, să vină din statele membre. Uh, acest lucru nu este o, o noutate, ci este parte din acest dosar. Așadar, aceasta este o schiță a a raportului meu. Înainte să fac uh, recomandări în ceea ce privește calendarul, mai există încă o problemă unde uh, avem nevoie de informații. Uh, am, l-am văzut pe, pe domnul Cristofas, poate, poate el să ne ofere această informație. În orice caz, trebuie să întrebăm serviciul nostru juridic. Pentru că vrem să facem lucrurile foarte rapid, dar încă nu am adoptat uh, modificarea statutului funcționarilor. Eu nu am nicio problemă dacă uh, se face, dacă este vorba despre detașare din serviciile comisiei sau din serviciile Consiliului, pentru că ei deja uh, sunt practic în, în, uh, cuprinși în statutul funcționarilor. Dar când văd în uh, documentele de, de licitație uh, că se intră deja foarte mult în detalii. Mă întreb, bine, dar ce se întâmplă aici? Noi discutăm, negociem, uh, mai avem mult până să obținem un acord foarte clar, bine pus la punct. S-ar putea să ajungem chiar în, în anul următor cu aceste discuții. Dar văd că deja se fac uh, foarte multe licitații, se scot la concurs uh, posturi, ceea ce eu cred că nu, nu e deloc uh, în regulă. Așadar, aș dori să primesc opinia juriștilor noștri să ne spună dacă e, e voie să se întâmple așa ceva. Vreau de asemenea să vă informez, dragi colegi, că președinția belgiană, înainte de vacanța de vară, uh, a participat la aceste negocieri, ceea ce găsesc că e cu totul legitim, pentru că sigur că va avea sarcina ca președinție uh, a Consiliului să accelereze procedura. Noi nu vrem să punem uh, bețe în roate deloc. I-am considerat ca partener de discuție și le-am spus că există în Parlament anumite proceduri în cadrul codeciziei care trebuie să fie respectate. Pentru că dacă nu, atunci toată problema ar putea să aibă uh, uh niște considerente de ordin juridic uh, foarte, foarte problematice. Așadar, uh, am pregătit deocamdată aceste amendamente. Dacă vor mai fi alte amendamente, trebuie să le discutăm, să le votăm la noi în uh, comisie și apoi să meargă în uh, plenară. Și atunci, în momentul respectiv, uh, e foarte clar, am văzut foarte clar că nu vom putea să încheiem lucrurile în septembrie. Președinția belgiană a acceptat acest lucru, dar ne-a rugat să discutam cu ei în continuare în decursul dezbaterilor noastre. Iar dacă uh, vedem că sunt anumite elemente care nu sunt foarte controversate, atunci cu participarea raportorilor din umbră de la toate grupurile politice putem să um, să avem uh, deja niște discuții cu uh, președinția, dar în rest trebuie să ne respectăm procedurile, pentru că dacă nu avem probleme de ordin uh, juridic. Sigur că vă promit că uh, întotdeauna când va trebui luată o decizie cu privire la modul în care uh, să procedăm, voi, uh, mă voi consulta cu președintele uh, comisiei și cu colegii. Așadar, vă propun un calendar, dar este unul ambițios. Cred că deja am spus prin intermediul secretariatului că termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 septembrie. Au fost și propuneri mai ambițioase, dar am spus că totuși trebuie să existe un pic de timp între discuții, între prezentarea acestui proiect de raport și discuție și um, termenul de depunere a amendamentelor 7 uh, septembrie este deja marțea viitoare. Domnule președinte, și dumneavoastră ați spus că pe 20 septembrie la Strasburg va avea loc o reuniune extraordinară. Eu, din păcate, nu voi putea fi acolo. Trebuie să vedem cum uh, facem. Pentru că se pune întrebarea, uh, sigur, uh, în funcție de câte amendamente vom avea, se pune întrebarea dacă avem nevoie de o dezbatere, atunci ar trebui să o facem în 18 a 10 și apoi în 27-28 a 10 să votăm și dacă serviciile reușesc acest lucru să votăm în, plenară, în prima plenară din noiembrie. Dacă nu avem nevoie de dezbatere, atunci pe 18 octombrie putem deja să votăm, ceea ce înseamnă că se votează în plenară tot în prima sesiune din noiembrie. Eu nu aș fi uh, împotriva uh, ideii președinției belgiene și anume ca înainte acestor termene să negociem deja astfel încât să putem ajunge poate la un uh, rezultat uh, în paralel cu discuțiile din comisie, ca să folosim acest timp între votul din comisie și votul de la plenară. Dar, sigur, acest lucru depinde foarte mult de Consiliu, de uh, disponibilitatea sa pentru compromis, uh, pentru că unele uh, idei uh, pe care le-am auzit dinainte, uh, înainte de la ei nu erau acceptabile uh, și nu trebuie să evaluăm greșit situația. Trebuie să privim foarte clar lucrurile și să ne dăm seama că ceea ce au decis ei la Madrid uh, care nici măcar nu a intrat, uh, decizie care nu a intrat în uh, codecizie, ci s-a luat doar cu consultarea Parlamentului, nu are caracter uh, obligatoriu. În orice caz, e clar că acest lucru a avut atunci de a face și cu negociatorii noștri, cu Elmar Brock, Guy Hofstadt, Roberto Gualtieri și faptul că uh, s-au implicat astfel încât să nu pornim uh, de la zero. Deci cred că putem să respectăm și acest calendar uh, ambițios. Aceasta ar fi prezentarea mea. Mulțumesc, domnule Rapcai. Înainte de a da cuvântul celorlalți colegi, vreau și eu să spun câteva cuvinte legate de procedură. Sunt de acord cu tot ce ai spus tu. Nu cred că avem nevoie de un mandat formal, conform anexei la uh, regulamentul nostru de procedură, uh, în urma unei prime lecturi. Uh, comisia noastră are încredere totală în tine și în capacitatea ta de a discuta lucrurile, mai ales că întotdeauna uh, te consulți și cu președintele și cu uh, colegii. Uh, nu știu exact care va fi situația calendarului, dacă până la urmă negocierile vor fi suficient, se vor desfășura suficient de rapid. Eu nu am nicio problemă când cu această idee de a desfășura reuniunea noastră extraordinară la Strasburg, poate că am putea să scurtăm chiar uh, calendarul. Dacă nu putem să discutăm pe 20 septembrie această chestiune pentru că raportorul nu este acolo, atunci vom organiza o reuniune extraordinară în noiembrie ca să putem discuta această problemă. Deci, 7 septembrie 2010, ca termen de depunere a amendamentelor, e o propunere bună, pentru că deja colegii uh, urmăresc această chestiune de luni de zile și deci probabil fiecare știe ce amendament ar vrea să depună. Deci, cred că 7, noiembrie, 7 uh, septembrie este un termen bun. Și acum am să dau cuvântul colegilor, doamna Lichtenberger, doamna Geringer și Diana Wallace. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului care are o, opozi- are o poziție foarte um, prudentă, pentru că nu este vorba de un subiect lipsit de importanță. Eu sunt de acord cu acest calendar și pot să spun de la bun început că uh, împărtășesc într-adevăr această uh, consternare în ceea ce privește uh, Uh, în ceea ce privește scoaterea la concurs a posturilor. Deci e ca și cum uh, vindem uh, pielea ursului înainte să fi prins ursul. În ceea ce privește aceste puncte luate individual, pentru mine există niște premise importante. În primul rând, mobilitatea trebuie să fie posibilă în al doilea rând, acest serviciu de acțiune externă nu este un serviciu național care uh, primește un nou steag, ci el trebuie să fie într-adevăr un serviciu european. Tot ce facem noi și tot ce încercăm să facem ar trebui să meargă toate eforturile noastre în această direcție. Cu alte cuvinte, nu e cazul să aducem sub uh, standardul european niște uh, contingente naționale din, uh, de persoane din serviciile diplomatice, trebuie să creăm un nou serviciu și unul european. Așadar, trebuie să fim foarte atenți să creăm niște condiții cadru care să ducă exact la acest lucru. Dacă statele membre vor avea un cuvânt greu de spus, eventual chiar un drept de veto în ceea ce privește propriul uh, personal, uh, propriile persoane care sunt trimise către serviciul de acțiune externă, atunci sigur că apare pericolul ca acest serviciu să nu fie unul european, ci doar o sumă de servicii diplomatice naționale. Ceea ce nu este ce ne dorim, nu este ceea ce avem nevoie. În al doilea rând, mobilitatea trebuie să fie posibilă. Acest lucru este foarte important pentru că uh, există persoane care lucrează deja în uh, sfera publică europeană și care să poată să își aducă contribuția în acest serviciu. Trebuie să le facem posibil uh, mutarea. Și de asemenea, un alt punct foarte important, echilibrul de gen, care trebuie să fie un pic mai bine subliniat decât uh, se întâmplă în momentul de față. Cred că trebuie să facem față realității. Știu că în statele naționale, în serviciile naționale ale statelor membre, um, nu uh, există acest uh, echilibru peste tot. De aceea cred că în serviciul european ar trebui să fie să existe pentru femei această șansă. Să nu avem din start un concurs între iepure și elefant. Nu, toată lumea să aibă aceleași condiții de pornire. În acest sens vom depune câteva amendamente, tocmai pentru ca acest echilibru între numărul de bărbați și numărul de femei să fie mai bine formulat. De asemenea, eu cred că ar trebui să facem eforturi pentru ca să existe uh, programe de formare pentru toată lumea, tocmai în ideea ca acest uh, serviciu să fie unul cu adevărat european. În rest, sunt de acord, dacă este uh, posibil, să uh, ne coordonăm activitatea cu președinția Consiliului dar sigur, regulamentul nostru uh, pe care ne bazăm întotdeauna și cu atât mai mult uh, acum, pentru că este vorba de, uh, de destinele unor oameni, este foarte important ca regulamentul nostru să fie respectat pe tot parcursul procesului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Göringer! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc raportorului pentru această prezentare completă. Și având în vedere ce au spus antevorbitorii mei, aș dori să subliniez importanța faptului că acest nou serviciu pe care să subliniez importanța acestui nou serviciu înființat și importanța ideii ca el să reflecte situația geografică din Uniunea Europeană. Nu este cazul să reinventăm roata. Noi, europarlamentari, am fost aleși pe baza unui sistem ce ține cont de echilibrul geografic. În cadrul acestui sistem, diferitele state membre au primit un număr de fotolii parlamentare. La Consiliu, de asemenea, statele membre primesc voturi în funcție de dimensiunea statului și de populație. La fel ar trebui să se întâmple și cu SAE. Domnul Rapcai are dreptate când spune că loialitatea serviciului trebuie clarificată. Cei care sunt angajați de serviciu trebuie să fie loiali în primul rând uh, față de un european, nu față de statul din care provin. S-a vorbit despre etapele negocierii, despre distribuirea posturilor, Discutăm acum un document care nu este în formă finală, însă se pare că presa știe întotdeauna mai bine ce se va întâmpla. Știu, reprezentanții mass media știu dinainte, pare să cine ce post va primi. Mă întreb atunci dacă suntem tratați cu seriozitate și dacă, suntem, uh, dacă este îndreptățită îngrijorarea că nu se va ajunge până la urmă la o decizie finală. În ceea ce privește echilibrul între sexe, sunt uh, de acord cu antevorbitorul meu, trebuie asigurat acest echilibru și pentru a ne asigura că vorbim aceeași limbă, trebuie să stabilim un algoritm de paritate între sexe. De aceea, aș fi pentru depunerea de amendamente mai concrete. Mulțumesc. Danke. Herr Kollege Zwiefka, bitte. Mulțumesc, domnul Zwiefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă alătur celor care i-au mulțumit deja raportorului. Ca de obicei, Bernhard a adus la oaltă multe informații utile cu privire la activitatea noastră în cadrul acestui proces legislativ, care are drept obiectiv ceva foarte important, foarte important și pentru Uniunea Europeană și pentru fiecare stat al său. Să fie foarte clar, în procesul de creare al Serviciului pentru Acțiune Externă, fiecare stat membru are interese clare, fiecare stat membru dorește să afle și să se implice în uh, derularea acestui serviciu pentru că va exista participare la nivel de ambasade sau consulate în țări din toată lumea. N-am înțeles pe de-a întregul de ce Consiliul insistă pe ideea de a angaja agenți, agenți contractuali. Sunt de acord cu raportorul, dar am totuși două întrebări. un solicitant, după părerea mea, trebuie să fie să dorească să lucreze pentru un Europeană și, pe de altă parte, un Europeană trebuie să dorească să-l angajeze. Opinia statului membru respectiv nu ar trebui să aibă vreo importanță în luarea acestei decizii. De exemplu, să ne gândim la situația direcțiilor generale ale comisiei. Dacă cineva dorește să lucreze, să ocupe funcția de director general, întreabă cineva autoritățile din statul său de origine? Nu, se organizează un concurs și cu asta basta. La fel ar trebui să se întâmple și cu SEAE. Sigur, lega, se seama de loialitate, așa cum spuneau antevorbitorii. În ceea ce privește echilibrul geografic acum, nu putem evita această problemă. Toată lumea se va axa pe ea și va urmări să vadă dacă echilibrul geografic a fost respectat. Toată presa va vui pe această temă. Să ne concentrăm însă mai degrabă pe calitatea Serviciului European pentru Acțiune Externă. Și pentru a face acest lucru trebuie să ne orientăm și să ținem seama, în primul rând, de abilitățile, de competențele celor care vor uh, solicita un post în cadrul SEAE. Eu, unul, aș fi cu totul de acord, n-aș avea nimic împotrivă să fie numai femei la conducerea SAE. Dacă sunt uh, femei foarte bine calificate, acestea trebuie să, fie, să aibă prioritate în ocuparea posturilor. Pentru că pe lângă competențele profesionale specifice, femeile au și altfel de competențe tipic feminine. Însă nu cred că este cazul să continuăm această discuție. În ceea ce privește limitele temporale, cred că propunerea lui Bernard legat de octombrie și noiembrie. Este un plan ambițios, dar realist totodată. Mulțumesc. Dankeschön. Diana Wallace. Mulțumesc, Diana Wallace. Uh, thank you Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului, domnul Rapcai, care se găsește în mijlocul unui dans interinstituțional foarte complicat. Nu m-aș îndepărta foarte mult de observațiile făcute deja de alți colegi. Dorim un serviciu european care să reprezinte Europa în toată diversitatea sa. Sunt uh, perfect de acord cu raportorul în ceea ce privește acest Uh, subiect delicat al prerogativelor naționale și sunt de acord cu modul în care ați înlăturat această prevedere. Dar mă întreb acum dacă prin această eliminare nu cumva apare nevoia de mai multă precizie pentru a ne asigura că obținem rezultatul dorit. În rest, legat de calendar și alte aspecte procedurale, sunt de acord cu propunerile făcute și îi doresc toate cele bune domnului Rapcai în aceast, pe acest drum dificil. Mulțumesc. Atunci am să mă dau cuvântul comisiei. Nu știu cine este aici din partea comisiei. Nimeni? Ba da. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție discuția legată de echilibrul între sexe, de echilibrul geografic, legată de loialitate. Uh, și de caracterul european al acestui serviciu. Comisia este de acord cu cele spuse și aș dori să formulez câteva observații legate de proiectul de aviz întocmit. În primul rând, legat de Comitetul Unic de Personal. Comisia, după cum știți, a propus înființarea unui astfel de comitet unic pentru SAE și Comisie totodată Asta din mai multe motive. Primul motiv este că majoritatea personalului va fi transferat din serviciile Comisiei către SAE, de aceea considerăm că este important să, există structuri, să existe structuri funcționale de la bun început pentru a se apăra drepturile acestor oameni. Al doilea motiv ar fi că uh, între Comisie și SAE va exista o colaborare strânsă pe delegații iar șefii de delegații, în acest caz, n-ar trebui să discute cu două comisii diferite. Această propunere, după părerea noastră, respectă și abordarea Parlamentului, așa cum apare ea în raportul Verhofstadt. În ceea ce privește rotația agenților contractuali, după părerea noastră, acesta este un amendament important. Trebuie să existe posibilitatea acestei rotații pentru ca ei să poată fi aduși la sediu, să poată fi pregătiți, formați și apoi să se poată folosi um, competențele lor în delegații. Legat de prioritatea acordată diplomaților naționali, Comisia propune o perioadă de 3 ani, care probabil se va scurta la 2 ani și jumătate. Dacă am scurtat și mai mult această perioadă, lucrurile ar fi dificile pentru că și Parlamentul a fost de acord cu ținta de cu obiectivul de o treime pentru diplomații naționali, iar uh, Consiliul a decis să garanteze 60% pentru funcționarii europeni. De asemenea, statele membre trebuie să Uh, fie și ele reprezentate și să consideră că sunt reprezentate de acest serviciu. Negat acum de echilibru între sexe. Am propune uh, înlocuirea să spunem de respective function group în loc de AD function group. Pentru că în dacă ne referim doar la echilibrul între sexe în uh, grupa de posturi AD, nu am uh, rezolvat problema la AST. Uh, Acum câteva observații tehnice legate de anexa 10. Aceste amendamente sunt acceptabile. Dacă, de exemplu, ar exista un apartament neocupat, acesta totuși nu ar putea fi acordat unui agent contractual? Uh, about consent from uh, diplomatic service. Apoi legat de serviciul diplomatic. După părerea noastră, la început se înțelege de la sine că statele membre trebuie uh, să-și dea acordul pentru detașarea acestor experți naționali. După cum știți, uh, textul vorbește despre experți Uh, național detașați. Și este implicată aici și prelungirea detașării. Dacă nu respectăm aceste prevederi, riscăm ca Consiliul să consideră că respectivele persoane nu mai uh, vin din statele membre și deci să fie luate în calcul să se scadă din uh, cota de personal. Legat de amendamentul 14 acum, este repetitiv uh, aici, pentru că avem aceeași regulă în uh, regula 37 și în regulamentul uh, referitor la funcționarii europeni. Atât am avut de spus din partea Comisiei. Mulțumesc. Acum, domnul Paul Christofenson de la președinție. This opportunity to Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi permiteți să-mi spun părerea, dar fiindcă nu facem parte din procedura legislativă, vom fi totuși principalii utilizatori uh, ai uh, beneficiare concluziilor și acordurilor făcute aici. În mare sunt de acord cu ceea ce a spus Comisia. Cu excepția primului aspect, este vorba despre faptul că personalul EASA ar trebui să facă parte din comitetul de personal al comisiei. Eu nu cred că este nimerit. E adevărat că cel puțin la început majoritatea personalului va veni din rândurile comisiei, dar ei vor deveni funcționari ai Serviciului de Acțiune Externă, deci nu vor mai fi funcționare comisiei iar EASA va trebui să integreze, să integreze personal de la uh, Secretariatul Consiliului, persoane care provin din serviciile diplomatice naționale și veți înțelege, desigur, că majoritatea acestor persoane vor uh, le majoritatea acestor persoane le va veni greu să a, uh, se relaționeze cu o entitate externă. Deci, după părerea mea, ca și Comitetul Social și Economic, uh, asemenea Parlamentului, și noi ar trebui să avem uh, propriul comitet de personal. Dar, în linii mari, cum am spus, privind conținutul, suntem de acord cu propunerea Comisiei. Dacă îmi permiteți, vă rog, domnule președinte, aș dori să ridic câteva chestiuni legate de conținut care depășesc puțin aspectele specifice, precise, care au fost ridicate astăzi, aici. O chestiune care a fost uh, și ea ridicată de domnul Rafke se referă la acordul național cu privire la participarea diplomaților la acest serviciu. A trebuit să ne gândim la faptul că din uh, luna iulie, când a avut loc uh, un acord între Consiliu și Parlament, a devenit limpede că pe termen lung, în afară de personalul de la Comisie și secretariatul uh, Consiliului sau diplomați detașați, acest serviciu va avea din ce în ce mai mult proprii săi funcționari europeni. Astfel că unii dintre persoanele angajate în calitate de diplomați naționali vor avea perspectiva pe termen lung să devină funcționari europeni. Astfel încât chestiunea loialității, la care s-au referit numeroși antevorbitori, dându-i foarte multă importanță, ar trebui să fie uh, văzută în, această, în lumina acestui fapt, fiindcă este clar că în momentul în care ne atingem uh, ținta, ne atingem obiectivul și dacă nu avem candidați de la Comisie sau de la Secretariatul Consiliului sau din partea Parlamentului, serviciul nostru va trebui să recruteze funcționari europeni. O altă chestiune care a fost ridicată în discuția de astăzi, dar și în discuțiile anterioare privind SAE, se referă la echilibrul geografic. Vă rog frumos să nu plecați urechea la tot ce se spune în mass media, la tot ce se scrie în ziare. Fiindcă nu numai dumneavoastră veți ști mai puțin decât se scrie în ziare, dar și eu voi ști mai puțin decât se scrie în ziare. Există mai multe proceduri de recrutare care tocmai au fost lansate sau care vor fi finalizate. Haideți să așteptăm să vedem care sunt acestea înainte de a uh, încerca să um, oprim rezultatul. Acesta se bazează pe procedurile de recrutare ale comisii și cred că toți candidații vor fi examinați cum trebuie. Echilibrul geografic a fost deja discutat la Madrid și a fost luat în calcul în decizia inițială. Acolo există prevederi care se oglindesc în propunerea domnului Rapcai. Iar în ceea ce privește echilibrul geografic, vreau să vă spun că noi împărtășim um, părerea domnului Rafca și propunerea acestuia. Știu că sunt țări și deputați care au ambiții ce merg mai departe și care ar dori să, să copieze măsurile care acum ajung uh, la, își depășesc termenul în ceea ce privește recrutarea sau care spun că ar trebui să avem un sistem general în care țările care nu și-au atins așa zisa cotă, ar trebui să se bucure de un sistem preferențial. La Madrid am căzut la un acord, și anume, că altul reprezentant ar trebui să facă tot ce este în putință pentru a se asigura că există un echilibru geografic și un echilibru între sexe după care vom analiza situația în 2013 și dacă, contrar așteptărilor noastre, va exist, vom constata că există în continuare un dezechilibru, atunci se vor lua măsuri mai precise. Dar vă avertizez că un sistem, în care vom, un sistem de cote nu ar fi binevenit și acesta s-ar opune principiilor comunitare. nu s-ar încadra în sistemul SAE în care fiecare post trebuie să fie publicat. Un sistem de cote sau de preferințe ar însemna că ar trebui să atașăm uh, drapelul național fiecărui post în parte. Și nu cred că acest, loc, acest lucru este dorit nici din punct de vedere instituțional, nici din punct de vedere politic. În cele din urmă, în ceea ce privește procedura, aș dori să vă spun următoarele lucruri. Domnul Rapcai are dreptate când spune că hotărârea inițială a fost una în care Parlamentul European numai, între ghilimele, și-a dat, și-a dat numai, între ghilimele, părerea. Dar Consiliul și uh, Comisia au fost de acord cu o așa zisă procedură de codecizie. Iar pe 6 iulie, ceea ce a hotărât Parlamentul a fost reprodus cuvânt cu cuvânt în decizia Consiliului, adoptată până la sfârșitul lunii iulie, astfel încât Consiliul, cât și noi, ne așteptăm ca acordul la care am ajuns în iulie să nu fie contrazis de acordurile ulterioare. E adevărat că ne grăbim. Ne aflăm într-o situație a unor așteptări uriașe privind funcționarea SAE din partea unor țări terțe, suntem sub presiune în, în continuu și nu e bine să ne aflăm într-o astfel de, de zonă nesigură uh, într-o o zonă de într-o zonă în care sistemul vechi a fost depășit și sistemul nou nu a fost încă pus în aplicare, deci suntem într-o o zonă de amurg pe care trebuie să o depășim cât mai repede cu putință. Dar, bineînțeles, trebuie să respectăm procedurile Parlamentului. Bineînțeles, asta ne și dorim, și noi ne dorim uh, un acord din prima lectură în cadrul codecizii. Sperăm ca Parlamentul în luna octombrie să um, cadă la un acord asupra unui aviz care să urmeze consultărilor cu Consiliul pentru ca Consiliul să poată adopta după aceea același text. Iată deci ce-mi doresc eu și sunt de părere că ar fi binevenit dacă, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, în momentul în care ați votat în comisie, ar fi binevenit să-i dați domnului Rafcai acest mandat și domnul Rafcai să fie ajutat de cine trebuie pentru a putea desfășura cât mai repede negocierile cu Comisia și cu Consiliul. Iar dacă vă putem da o mână de ajutor aici, o vom face cu toată plăcerea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Christofferson. Înainte să dau un, din nou cuvântul raportorului, uh, vreau să anunț și eu ceva. Acordul de la Madrid poate să se referă doar la chestiunile care uh, intră sub uh, temeiul juridic menționat acolo, ceea ce spune în text. Se spune în text. Așadar, acoperă ceea ce a spus serviciul juridic al Consiliului. Uh, așadar, în acest context, este foarte clar că anumite chestiuni care nu sunt acoperite de acel temei juridic um, vor fi acoperite prin alte temeiuri juridice, de exemplu, statutul funcționarilor. Uh, acestea uh, nu pot fi decise pe baza acordului de la Madrid ceea ce am spus de la bun început, de aceea am atras atenția că în ceea ce privește aceste elemente, noi suntem complet liberi. Așadar, uh, Comisia și Consiliul au uh, luat această procedură de consultare și s-au comportat ca și cum ar fi fost o, una de uh, codecizie, dar uh, Asta nu înseamnă că uh, competențele, prerogativele Parlamentului European sunt uh, în vreun fel uh, prejudiciate de uh, acest comportament. Nu, compor- uh, prerogativele noastre sunt în tratat și ele rămân în picioare. Da, uh, prima observație nu o să mai fac pentru că tocmai ați făcut-o dumneavoastră, exact așa văd și eu lucrurile. Uh, este foarte clar că, da, trebuie să admitem acest lucru, chiar dacă avem doar uh, dreptul de a fi consultați. Într-adevăr, procedura a fost un fel de codecizie și văd că în proiectul meu de raport nu există niciun fel de puncte care uh, ar fi slăbite din uh, acest motiv. Aștept încă să, și nu știu exact cine își va asuma responsabilitatea, uh, aștept să aflu care este situația cu această scoatere de posturi la concurs, care deja e în curs de desfășurare. Um, colegii uh, au, uh, mi-au arătat prin contribuțiile lor că sunt de acord cu mine și trebuie să vă spun că tratatul și acordul de la Madrid spun foarte clar că fiecare persoană care va fi angajată în acest serviciu va fi în sub, subordinea în altei reprezentante. Dar există și aceste povești indirecte, de angajare indirectă și acolo trebuie să fim atenți. Mobilitatea, cred și eu, este un element uh, important și uh, Cred că trebuie să aibă loc o dezbatere și cu statele membre, să vadă statele membre care sunt efectele asupra propriilor servicii diplomatice. Unele state membre, cele mici, spun, e bine, ă, de fapt, așa o să scăpăm de o parte din povara noastră, pentru că Serviciul European de Acțiune Externă poate să preia o parte din uh, sarcinile noastre. Așadar, își dau seama de aceste efecte. Statele membre mari sunt, au o poziție mai uh, flegmatică, uh, nu uh, fac prea multe, mai mult vorbesc, uh, câte, câte activități uh, au, uh, ce mult personal le trebuie și uh, ar trebui să creeze acum uh, posturi suplimentare pentru acest uh, serviciu de acțiune externă, asta e o prostie. Uh, pentru că ar trebui, de fapt, să-și dea seama, dacă, să-și dea seama că, prin crearea Serviciului European de Acțiune Externă, s-ar putea să își reducă din personal și din sarcini. Și atunci, într-adevăr, mobilitatea pe care a menționat-o doamna Lichtenberger are foarte mult sens aici. În ceea ce privește această egalitate între sexe, eu am uh, formulat patru amendamente în acest sens. Um, și acestea sunt 12, 16, 28 și 30 în, în care de exemplu, în 12, uh, mă refer la acest lucru, nu doar la acest lucru, dar am încercat peste tot unde am putut să introduc și acest uh, element. Cred că am uh, reușit foarte bine să fac acest lucru și sigur că Uh, s-ar putea să găsim împreună cu colegii o formulare mai bună. Sigur că de aceea avem această procedură și dezbatem. Așadar, eu cred că în ceea ce ne privește pe noi, putem să fim uh, optimiști pentru că vom, uh, vom reuși să facem lucrurile cum ne dorim. Mulțumesc! Bine! Atunci avem un termen de depunere amendamentelor, care este marți, 7 septembrie, la ora 12. Uh, nu trebuie să acordăm în mod formal un mandat uh, domnului Rapcai. Suntem cu toții de acord că poate să ducă aceste consultări, inclusiv cele informale. Trecem atunci la punctul 5, care este raportul doamnei Lichtenberger. Vă rog, doamnă. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc mai ales, mai ales raportorilor din uh, umbră și tuturor celor uh, interesați, colegilor interesați, pentru toate amendamentele pe care le-au depus la raportul meu. Uh, Cred că este foarte important ca noi în Parlamentul European să avem o poziție cât mai clară față de acest subiect. Pentru că este vorba aici de un element central, și anume de legătura dintre cetățeni și legislația comunitară. Acesta este punctul central. După cum știți, am primit foarte multe avize și am primit chiar foarte multe uh, scrisori de la reclamanți care um, au încercat să vadă ce se planifică la nivel european uh, în legătură cu acest uh, proiect EU pilot. Și toate aceste uh, opinii arată foarte clar un lucru. Dacă ne dorim dacă ne dorim acceptarea uh, cetățenilor noștri atunci când vine vorba de aplicarea legislației comunitare, atunci trebuie să avem grijă că mecanismele de contestare, mecanismele um, care îi privesc pe reclamanți să fie cât mai uh, ușoare pentru cetățeni. Am primit, de exemplu, de la un reclamant spaniol o analiză a, foarte detaliată a unor cazuri care au avut uh, loc, care au fost tratate în acest proiect EU-pilot și care, analiza arată foarte clar că reclamanții nu sunt și nu pot să fie mulțumiți atunci când întregul, întregul proces se desfășoară pur formal. Da, adică în, uh, în cuvinte, da, se pune totul în aplicare și atunci uh, nu se poate face nimic. Nu, nu asta trebuie făcut. Cetățenii noștri își doresc acțiuni concrete. Atunci când uh, dreptul european este transpus din punct de vedere formal, dar nu este aplicat, atunci instituțiile europene să ia măsuri acești uh, spanioli, uh, de asemenea, au, grupe de spanioli, austrieci și oameni din alte țări ne spun din nou și din nou în scrisorile lor că procedura de încălcare a dreptului comunitar nu se desfășoară așa cum ar trebui. Eu primesc scrisori în care se spune, da, primesc răspunsul că s-a inițiat această uh, acțiune în instanță, dar apoi nu mai primesc nimic, niciun fel de informație. Sau uh, reclamațiilor se spune că ar trebui să utilizeze uh, căile naționale de uh, uh, contestație, dar acestea au fost deja epuizate. Ce fac în cazul respectiv? Sau o altă situație. Atunci când reclamațiilor li se spune să um, încerce încă o dată, în paralel, căile naționale, în dre- dreptul național, Așadar, ne întrebăm ce anume face comisia. Adică s-ar putea să, ca impresia creată să fie următoarea. Comisia spune dacă totul se poate rezolva la nivel național, atunci nu ne mai facem nimic. Uh, din păcate, aceasta este impresia uh, cetățenilor. Ei sunt pur și simplu trimiși înapoi la căile juridice naționale, la tribunalele naționale și atunci acești reclamanți, cu toate că pot să dovedească foarte clar că e o situație de încălcare a dreptului comunitar, e bine, rămân cu dreptatea în brațe. Dragi colegi, mă bucur să primesc atât de multe amendamente care doresc să îmbunătățească această situație. Trebuie să spunem aici foarte concret că intențiile bune ale acestui proiect pilot Uh, se dorea accelerarea procedurilor, uh, apropierea de cetățeni. E bine, aceste intenții bune trebuie să fie într-adevăr puse în aplicare, să nu fie pur și simplu uh, vorba de un nou mecanism, um, un instrument de politică care până la urmă să nu le, ajută, să nu le ajute reclamanților. Așadar, acesta este un subiect foarte important dacă solicitanții, de exemplu, uh, cu privire la problema podului de la Messina, uh, atunci când spun că nu s-a făcut uh, deloc, nu s-a abordat deloc în evaluarea de impact problema seismică unde în momentul în care se știe că în această regiune a Europei uh, tremurile reprezintă o mare problemă, e bine, în momentul în care se spune foarte clar și în legislația italiană că e nevoie să se facă așa ceva, ei bine, nu putem să-i, să lăsăm pur și simplu să-i trimitem înapoi la legislația națională. Trebuie să luăm în considerare uh, contestațiile, reclamațiile lor și să putem să le răspundem în mod concret. Um, am să încerc la amendamentul 1 să găsesc o formulare comună împreună cu colega noastră, doamna Wallis, pentru că nu cred că suntem departe una de cealaltă, suntem oarecum pe aceeași linie, iar la celelalte amendamente am să încerc de asemenea să uh, preiau uh, cât de mult uh, pot. Am să vorbesc uh, cu fiecare dintre colegii care au depus amendamente acolo unde trebuie făcute mici reglaje. Uh, în orice caz, ce e foarte important este să dăm un semnal clar cetățenilor noștri uh, pentru că oamenii care se bazează pe noi, pentru ca noi să-i ajutăm atunci când legislația europeană în care ei au încredere e, nu este respectată, ea este încălcată, dacă îi, res, dacă îi respingem și îi dezamăgim pe acești oameni, atunci nu știu ce mai facem noi aici. Uh, Așadar, cred că putem să mergem uh, pe un drum de mijloc și vă mulțumesc tuturor pentru uh, contribuțiile uh, cuprinzătoare. Mulțumesc, domnul Berlinger. Ringrazio anch'io la relatrice eh, su, su relazione. Vorrei... Eh, mulțumesc și eu, domnule raportor, pentru raportul său. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că sunt de părere că ar fi bine ca comisia noastră să-și dezvolte activitatea de monitorizare și evaluare a aplicării legislației europene. Repet faptul că în ultimii zeci de ani am uh, întocmit foarte multe legi uh, foarte multe regulamente, iar acum avem uh, o legislație bogată. Chiar și în universități, acum, în școli, avem uh, ca materie dreptul european. Dar acest lucru nu corespunde cu aplicarea legii și modul în care această legislație aplic, uh, scuzați, uh, afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Altfel spus, oamenii nu trag roadele pe care ar trebui să le tragă dacă noi am aplica regulile cum trebuie. Astfel încât se pune o problemă de executare, o problemă de evaluare a impactului. Faptul că cetățenii își dau seama că au uh, unele drepturi în conformitate cu legislația europeană. Mă bucur că Comisia se apleacă asupra acestui lucru, dar cred că e nevoie să existe o monitorizare continuă pentru îmbunătățirea rezultatelor, astfel încât nu e vorba doar de crearea unor uh, reguli în uh, amonte este la fel de importantă și monitorizarea aplicării legislației europene. În rezoluție se subliniază nevoia sporirii rolului cetățenilor, ceea ce înseamnă, până la urmă, sporirea cererii și nu a ofertei. Trebuie să sensibilizăm mai mult opinia publică, fiindcă așa sporim cererea și să înlăturăm piedicile în calea aplicării regulilor, fiindcă numai așa vom reuși să îmbunătățim lucrurile. Cultura noastră este strâmbă deocamdată, se concentrează prea mult pe conținut și nu pe procedură. Dați-mi voie să profit de această ocazie pentru a spune că sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră, și anume că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestui subiect, să ne gândim mai mult la luarea deciziilor, fiindcă ne considerăm poate o elită juridică și poate că alții în Parlament uh, sunt plictisiți de toate aceste discuții. Vă spun acestea, fiindcă comisia noastră a adoptat o altă măsură de înființare a unui grup de lucru privind uh, dreptul european administrativ. Bănuiesc că știți acest lucru. Iar domnul președinte sprijină această inițiativă, iar eu am fost însărcinat cu coordonarea acestor acțiuni. Am început, deci, să ne ocupăm și de acest aspect. Fiindcă Uniunea Europeană este deja o administrație, chiar dacă nu în termeni și în sensul clasic al cuvântului. Are funcționari angajați, desfășoară, derulează proceduri într-un anumit fel, dar nu avem uh, o cunoaștere universitară potrivită a acestui fapt. Trebuie să vedem cum se creează regulile prin structură și mecanisme de funcționare. Iar grupul de lucru care a fost înființat, vă vorbesc despre acest lucru pentru a vă informa, fiindcă vreau să știți nu doar ce se întâmplă, dar să vă și implicați în mod activ, astfel încât aștept și propuneri din partea noastră, iar punctele 4 și 5 din proiectul de rezoluție pe care l-a înaintat Eva se, refect, se referă la codul procedural mai ales în ceea ce privește procedura de încălcare. Unele dintre activitățile derulate de Uniunea Europeană la ora actuală nu sunt reglementate adecvat la nivel administrativ și cred că necesită definiții mai precise dacă dorim să legitimizăm mai mult întreaga procedură. La punctul 6 se vorbește despre procedura administrativă și la bune practici, despre bune practici administrative. Sunt de părere că avem prilejul să ne amintim că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestui lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Diana Wallace! Mulțumesc foarte mult, doamne președinte, și mulțumesc și doamnei Lichtenberger, raportoare. Sunt uh, de acord cu doamna raportor în sensul că atunci când cetățenii vin și au o problemă, ei doresc să primească un răspuns. Doresc să vadă că se întâmplă ceva și că autoritățile se implică. Comentariul făcut adineauri este perfect valabil legat de un cod de procedură. Pe de altă parte, cred că există, că în calitate de instituții, avem o anumită abordare în relația cu cetățenii și le spunem unde pot să se adreseze. Au mai multe opțiuni cetățenii. Se pot adresa comisiei, care poate iniția sau nu o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Cetățenii pot alege să folosească sistemul Solvit, se pot adresa unui uh, europarlamentar, se pot adresa președintelui Parlamentului și pot iniția o petiție. Iată, multe opțiuni. Atunci când ești un simplu cetățean care dorește să i se rezolve problema, întregul sistem, toate aceste opțiuni, pot părea foarte complicate. După părerea mea, cred că ar trebui să avem un sistem mai bun prin care să ne asigurăm că cetățenii, în momentul în care au o problemă, știu cui să se adreseze și ce principiu să invoce. Atâta timp cât mergem în această direcție, uh, îmi ofer sprijinul. Salut ceea ce a încercat să facă Comisia cu acest proiect pilot, pentru că, după părerea mea, este o sarcină extrem de dificilă să oferi, să, să pui la punct un sistem care să dea cetățenilor o soluție rapidă și simplă. Ar trebui să acordăm puțină încredere Comisiei în legătură cu acest proiect pilot. Deși până acum acesta încă nu funcționează, știm că el trebuie perfecționat, Totuși, conceptul de bază, ideea de bază a unui sistem care soluționează rapid problemele cetățenilor este ideea dorită. Și dacă acest proiect pilot aduce la oaltă comisia, statul membru și respectivul cetățean, atunci este un sistem de lăudat. pentru că asta urmărim până la urmă, o soluție rapidă. Trebuie să acordăm încredere comisiei și în termeni mai generici. Multe dintre problemele cu care se confruntă cetățenii sunt de ordin sistemic, adică se repetă și se leagă de același regulament în țări diferite sau de aceeași problemă în țări diferite. Ar trebui să existe un sistem de alertă rapidă, de avertizare rapidă, care să detecteze problemele. Și cel mai bun loc în care s-ar detecta problemele este Comisia PETI a Parlamentului. Pentru că acolo se semnalează probleme dintre cele mai variate provenind din tot felul de zone. Însă, Comisia, pentru a perfecționa acest sistem, trebuie să ne dea mai multe informații cu privire la plângerile pe care le primește ea. Mulțumim încă o dată pentru raport. Mulțumesc, doamna Geringer. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc să-i mulțumesc doamnei Lichtenberger pentru efortul Sunt puțin dezamăgită că se vorbește despre aceeași problemă în documente diferite. Eu am fost raportor pentru raportul din 2006 și văd că în documentul de față avem aceleași probleme pe care nu le-am rezolvat. Când am lucrat eu la raport, proiectul pilot, care se era atunci în pregătire reprezenta de fapt un mare semn de întrebare. Nu știam pe atunci ce formă va lua acesta. Acum cred că cetățenii ar putea fi dezamăgiți pentru că după ce epuizează mijloacele legale naționale, comisia și comisia îi retrimite la autoritățile naționale sigur că e o lipsă de seriozitate a sistemului, pentru că cetățeanul, până la urmă, este dezamăgit de Comisia Europeană sau chiar de Uniunea Europeană. Transmitem astfel un semnal negativ către cetățeni. O altă problemă importantă este cea a indulgenței manifestate față de anumite state membre. State membre care nu uh, respectă și nu pun în aplicare legislația europeană la timp, lucru care poate avea consecințe uh, grave pentru cetățeni. În țara mea avem astfel de probleme de punere în aplicare. Vreme de mai mulți ani, una dintre directivele de mediu nu a fost uh, pusă în aplicare, lucru care a blocat măsuri care altfel s-ar fi putut adopta. Iată care pot fi consecințele. De curând au fost inundații mari în Europa, inclusiv în Polonia, și am văzut consecințele negative ale faptului că Polonia nu a pus în aplicare directiva privind inundațiile. În zonele inundabile s-au construit locuințe, totuși, dacă directiva ar fi fost pusă în aplicare, acele locuințe nu ar fi fost construite acolo. Deci, neaplicarea și nerespectarea legislației europene poate avea consecințe grave. De aceea trebuie să insistăm ca statele membre să pună în aplicare legislația europeană în termenele prevăzute odată ce șefii de state au semnat uh, respectiva lucru. Bun, îi dau cuvântul doamnei Lichtenberger pentru a încheia. Mulțumesc, vă sunt recunoscătoare pentru toate aceste contribuții. Da, e adevărat. Uh, într-adevăr, facem atât de multe eforturi, investim atât timp, energie și bani în uh, elaborarea legislației și apoi, atunci când ea trebuie să fie aplicată, nu se aplică cum trebuie și foarte mulți oameni sunt dezamăgiți. Um, într-adevăr, mi se pare foarte importantă și acest, foarte important și acest sistem al unei alerte timpurii. Da, trebuie să vedem unde există dificultăți, unde există obstacole în calea aplicării adecvate a legislației comunitare și apoi să încercăm să prevenim astfel de procese. Unde sunt ob- obstacole procedurale în calea uh, cetățenilor noștri atunci când vor să-și exercite drepturile. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru acest exemplu în ceea ce privește problemele legate de inundații și aplicarea legislației acolo. Da, într-adevăr, trebuie să luăm poziție. Nu putem să lăsăm lucrurile să, se, să meargă așa de la sine, pentru că un organism care uh, încearcă să elaboreze legislație, încearcă în acest proces să includă pe toată lumea, cetățenii, consultări, uh, avize și apoi, până la urmă, această legislație nu este pusă în aplicare așa cum trebuie, e bine, asta înseamnă practic că ne tăiem craca Uh, pe care stăm. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și cred că vom reuși să uh, formulăm cu toții o poziție frumoasă și pertinentă pe care să o prezentăm apoi Consiliului și Comisiei. Nu putem să ducem, uh, să facem cetățenii să uh, umble în cerc și să nu ajungă nicăieri. Mulțumesc, avem uh, votul în octombrie, pentru că trebuie să mai așteptăm încă două avize. Bun, trecem atunci la punctul 7, raportul lui Diana Oles cu privire la uh, drepturile consumatorilor. Diana, te rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. colegi, poate că știți că am purtat discuții preliminare, că s-a întocmit un document de lucru și sper că majoritatea dintre dumneavoastră aveți deja proiectul de aviz în diferite versiuni lingvistice. Dacă nu îl avei vă cer scuze. Uh, ne-am completat cu anumite probleme pe parcursul verii. Fac o uh, recapitulare uh, legată de directiva privind drepturile consumatorilor. Noi suntem o comisie asociată, uh, ne ocupăm împreună cu IMCO de această directivă și lucrez, colaborez cu raportorul domnul Șvab din partea comisiei IMCO. Comisia IMCO a fost amabilă că în momentul în care s-a, s-a discutat, a discutat uh, documentul domnului Schwab, să mă invite să particip la acele discuții. Cred că domnul Schwab a fost a primit târziu invitația pentru astăzi. A, uh, știu că și-a dorit să participe la discuția noastră de astăzi, dar nu a putut. Vom uh, repara acest lucru pe viitor, să sperăm. Încerc acum să vă explic ideea din spatele proiectului meu de aviz. În timp ce ce încerca Comisia să realizeze cu prezentarea acestui proiect de directivă la mandatul anterior, încerca să ajungă la un nivel mai mare de armonizare a achiului pentru consumatori și uh, să rezolve anumite divergențe între directivele existente. Comisia a înaintat o propunere foarte ambițioasă, însă aceasta s-a lovit de tot felul de probleme, mai ales pentru că s-a considerat că pentru a ajunge la un nivel înalt de armonizare în anumite state membre, ar fi fost nevoie să se reducă nivelul existent de protecție a consumatorilor. Lucru pe care nu, care ar fi foarte dificil pentru noi de explicat în uh, statele membre. Scopul ar fi să se atingă acea armonizare de plină țintită, cum a fost ea numită, aceasta este direcția în care încearcă să se îndrepte domnul Schwab cu Comisia IMCO. Colegii de la Comisia IMCO consideră că nu va fi deloc ușor de îndeplinit această sarcină. În numele comisiei noastre, eu am încercat să respectăm principiile pe care le-am avut și până acum, și anume să respectăm cadrul comun de referință referitor la dreptul contractual și să respectăm o poziție care nu diminuează nivelul de protecție a consumatorilor. Punctul meu de plecare a fost deci următorul. Să începem cu un articol cheie, articolul 4, cu un nivel minim de armonizare. În calitate de pro-european, mie acest articol mi se pare dezamăgitor și prea puțin ambițios. Însă, având în vedere istoricul acestei directive, eu una consider că aceasta este singura opțiune și plec de la acest punct de pornire, urmând să înaintăm de aici. Aceasta este filozofia, aceasta este idee, o armonizare minimă care lasă statelor membre libertatea de a merge dincolo de acest nivel. Lucru de altfel explicat foarte clar. Prezentând acest raport, am încercat să definim zonele de armonizare în conformitate cu cadrul comun de referință și cu dreptul contractual. Acesta a reprezentat un instrument cheie al activității comisiei noastre și am încercat să, re- să reiasă acest lucru din amendamentele pe care le-am înaintat eu însă rezultatul este un nivel redus de ambiție, un nivel redus de armonizare din, în textul comisiei. Pe măsură ce continuă discuția, ce vor continua lucrările la Comisia IMCO, sper că vom reuși să redresăm aceste neajunsuri. Având în vedere că deja în anumite state membre se reduce nivelul de protecție a consumatorilor, un nivel uh, cu care consumatorii s-au obișnuit deja și pe care nu vor să-l piardă. Alternativa este ca statele care nu doresc să renunțe la acest uh, nivel uh, superior de protecție să iasă din sistem. După cum știți, Doamna comisar Reding continuă activitatea legată de cadrul comun de referință, legată de dreptul contractual și astfel probabil că se vor dezvolta alternative în spațiul european pentru rezolvarea problemei acesteia atât de veche. Și să vedem cum putem profita la maxim de potențialul pieței interne în ceea ce privește protecția consumatorilor, fără ca lucrurile să fie îngreunate de 27 de regimuri juridice diferite. În acest uh, proiect de raport Um, am încercat să facem un mini-proiect legat de cadrul comun de referință, legat de garanția europeană. Există diferite abordări legate de problema garanției și armonizarea acestor sisteme diferite este foarte dificilă. Am putea, cum spuneam, chiar să avem un mini cadru comun de referință pentru toate acestea, ajungându-se astfel la o garanție europeană. Dacă nu ne punem de acord legat de altceva, măcar putem să ne uh, punem de acord cu privire la o garanție europeană care să fie acordată și folosită de consumatori. Acestea sunt principiile mari sunt foarte multe amendamente, să nu vă speriați, unele sunt tehnice, unele sunt lingvistice, însă cred că cam asta a fost uh, ideea principală. Știu că vom uh, putea discuta mai mult după ce veți fi citit acest proiect de raport și va fi probabil util să combinăm uh, lucrurile și la acea discuție să vină și domnul Schwab să ne explice cum a procedat domnia sa. Sper ca la un moment dat să putem uh, întocmi un document comun, pentru că cele două comisii ar trebui să conlucreze strâns în această procedură. Încheie aici, domnule președinte, și uh, dacă sunt întrebări sau comentarii, vă stau la dispoziție. Herzlichen Dank. Zunächst der Kollege Berlinguer, bitte. Domnul Berlinguer dorește să ia cuvântul întâi. Voglio ringraziare sentitamente Diana di questa... Aș vrea să mulțumesc călduros Diana, Diana Wallis pentru cuvintele sale. A spus că trebuie să mergem să ne gândim să digerăm acest proiect. Într-adevăr, e unul destul de greu ce trebuie digerat. Dumneavoastră aveți experiență în domeniu. Cred că există posibilitatea unui conflict cu IMCO, care este comisia responsabilă, principal responsabilă. S-ar putea chiar să existe un conflict de interese cu propunerea de directivă din partea comisiei pentru că aici avem de-a face cu o procedură ce poate duce la un set de reguli și dorim să vedem un rezultat autentic. Procesul durează de, deja de ceva vreme, există un nou mandat în Parlamentului și ar fi cazul să finalizăm lucrurile. Diana, ați spus că pentru a combate fragmentarea juridică, lucru ce trebuie făcut cu orice preț, armonizarea de plină nu va putea fi realizată. Principiul este că nu poți egaliza niște lucruri inegale dacă există denivelări, nu poți să întinzi deasupra un cearșaf și să pretinzi că de desubt nu mai este nicio denivelare. Există teama unui conflict, teama unei mișcări de rezistență din partea anumitor state membre care ar putea bloca întregul proiect. Și uh, mai există un risc. Anumite state membre care au un nivel înalt al protecției pentru consumatori pentru aceste state membre ar uh, fi implicată o reducere a standardelor. Și cred că ele ar dispune de un argument foarte, foarte ferm. Dacă trebuie să purtăm uh, discuția cu IMCO, să o facem, însă e important să ținem cont de toate aceste lucruri. În propunerile, din propunerile Dianei, cred că întrevăd o soluție. Propunerea de a ne referi la acest cadru comun de referință, care s-a desprins din discuția referitoare la dreptul contractual. De altfel, protecția consumatorilor reprezintă o parte integrantă și foarte importantă a acestui sistem. Însă ceea ce dumneavoastră vi se pare regretabil, e un cuvânt puternic, acest regretabil. Spuneți dumneavoastră acolo că e regretabil faptul că nu am reușit să profităm la maxim din uh, colaborarea, colaborările din cadrul comun de referință în acest domeniu. Și nu am reușit să tragem toate foloasele și să rezolvăm problema în mod pragmatic mai degrabă decât ideologic. Apoi mai spuneți că în principiu armonizarea este importantă, mai ales atunci când există uh, norme tehnice eficiente. Se fac mai multe propuneri aici. Dumneavoastră propuneți un uh, domeniu al activităților pe viitor și uh, vă spun că, după părerea mea, în anumite privințe se poate ajunge la un nivel înalt de protecție care poate fi apoi extins și aplicat tuturor statelor membre. Este o abordare britanică pe care o admir, însă, după părerea mea, aici trebuie să căutăm răspunsul. Dumneavoastră propuneți să renunțăm la ideea armonizării totale Sigur că asta, până la urmă, e o decizie pe care trebuie să o ia IMCO. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră aici, însă aș vrea să adaug încă ceva. Trebuie să ne asigurăm că nu renunțăm la ideea de a ajunge la rezultate concrete în ceea ce privește armonizarea. Dacă ne uităm la un prag, la un nivel minim de protecție, trebuie să fim abili, dar și fermi pe poziții, pentru că fragmentarea juridică este negativă pe de-a întregul în Europa, nu doar pentru cei pro-europeni. Nu sunt întotdeauna de acord cu această idee voi discuta, de pildă, cu Tadeus acolo, unde argumentele sunt similare, însă, în cazul de față, cred că trebuie să fim mai fermi, mai proactivi în ceea ce privește protecția și să urmăm calea propusă de Diana. Da, mulțumesc, doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Mulțumesc doamnei Wallis pentru propunerea ei. Da, și eu cred că e foarte greu de, de digerat uh, toată această situație. Ar fi nevoie de niște șnaps, de niște uh, băutură tare din alb pentru a digera acest, acest uh, material care este foarte complex și foarte dificil. La IMCO dezbaterea sună cu totul altfel. Așadar, cum reușim să ne reunim? Avem o problemă și anume că probabil că această abordare a armonizării de pline, în forma în care ea este propusă, în primul rând e greu să vedem uh, cum este avantajoasă pentru uh, consumator și, în al doilea rând, e foarte greu de pus în aplicare pentru statele membre. Așadar, întrebarea este acum cum reușim să ajungem la o poziție comună împreună cu uh, colegii noștri de la IMCO. Pentru că eu văd că e vorba de două dezbateri paralele. Uh, foarte egoist. Mie mi se pare că uh, abordarea noastră este mai inteligentă decât a lor, dar bun, să lăsăm asta deoparte. Cum reușim să ajungem la un rezultat cât de cât productiv? Pentru că drepturile consumatorului este un domeniu unde uh, cetățenii au foarte multe speranțe și uh, își doresc uh, nu doar să poată uh, avea activități comerciale transfrontaliere, să poată consuma transfrontalier, ci de asemenea să uh, beneficieze de măcar o oarecare măsură de protecție. Uh, Așadar, pentru mine întrebarea este cum vom reuși să discutăm mai departe cu IMCO, pentru că ei sunt uh, foarte importanți. Mulțumesc, da, m-am uitat uh, aici și am văzut că sunt raportor din umbră pentru grupul meu politic. Această dezbatere prezintă o uh, legătură foarte puternică între directiva și acest instrument opțional. Așadar, dacă această abordare, aceste eforturi pentru armonizarea de plină vor eșua și așa pare să fie, atunci uh, crește nevoia pentru acest instrument opțional. Așadar, eu cred că va exista acest instrument, instrument opțional, după cum a spus și doamna Reding, a pronosticat acest lucru când am discutat cu dânsa. Deci există serviciile comisiei care lucrează la acest document. Întrebarea este în ce măsură am putea, la acest proiect pe care îl discutăm acum, să reușim să creăm un standard în uh, legislația comunitară. Și eu cred că drumul este un, la mijloc, pentru că domnul Schwab are o anume o poziție uh, foarte pro uh, armonizare, iar Diana Wallis are una mult mai precaută. Așadar, rezultatul va fi întotdeauna uh, la, la mijloc între aceste două abordări și trebuie să vedem cum reușim să uh, ajungem la niște rezultate cu care să fim mulțumiți uh, cu toții. Uh, mai mult decât atât, comisie, comisia pentru că ieri uh, ni s-a spus foarte clar, din partea celor care pregătesc acest instrument opțional, ni s-a spus foarte clar că această directivă care rămâne ca text uh, care vizează armonizarea completă ar fi putut să fie uh, preluat uh, uh în, acest, în textul instrumentului opțional. Așadar, uh, o parte a textului se preia exact, iar în rest putem să discutăm. Dar cred că în principiu trebuie să discutăm în primul rând problema competenței, pentru că um, această problemă a competenței a fost rezolvată pe baza vechiului regulament de procedură și aveam înainte procedura uh, consultării sporite între uh, comisii Așadar, la momentul respectiv, ni se spunea de către comisia responsabilă în fond pentru ce suntem noi competenți. Dar acum avem o nouă procedură și anume trebuie să ne uh, punem de acord împreună cele două comisii pentru a face o delimitare a competenței uh, fiecare comisii, astfel încât să nu ne dăm seama la sfârșit că ne-am încurcat uh, ițele. Uh, Uh, și atunci, sigur că uh, până la urmă uh, acest duo um, Harper și Schwab poate să uh, decidă cum vor sta lucrurile. Deci trebuie, în primul rând, o delimitare clară a competențelor. Uh, eu am văzut ieri uh, care este situația, nu am uh, putut să uh, citesc cu mare atenție toate, tot textul Dianei Wallace. Avem o, un termen de depunere a amendamentelor foarte generos, și anume 6 octombrie la ora 12. Dar aș, am să dau cuvântul Comisiei și apoi, din nou, Diana Wallace. Mulțumesc, domnule președinte. On, on the report, uh, uh... În ceea ce privește raportul, ar trebui să spunem că salutăm uh, faptul că doamna Wallis uh, confirmă obiectivele acestei directive și, de asemenea, eforturile noastre în ceea ce privește dreptul contractual. Ar trebui să spunem, și am spus deja acest lucru în această comisie, că atunci când am pregătit directiva privind uh, drepturile consumatorilor, am folosit cadrul comun de referință, care este în continuare în formă, sub formă de proiect. Am folosit acesta ca o, o sursă de inspirație neobligatorie. Sunt foarte multe chestiuni în care soluțiile propuse uh, în cadrul comun de referință și soluțiile din directiva um, privind protecția consumatorilor sunt um, aceleași, cum ar fi perioada retragerii, uh, efectele de asemenea retragerii produselor, uh, listele, lista neagră, lista gri pentru produse. Uh, și de asemenea am luat decizii pe baza consultării, eh, evaluării de impact și am decis să nu alegem propunerile eh, cercetătorilor din cadrul comun de referință. Vom analiza cu mare atenție eh, proiectul de amendamente propuse de doamna Wallis având în vedere o aliniere cât mai apropiată a terminologiei. În ceea ce privește armonizarea, în măsura în care vom putea, dorim armonizare de plină a acelor factori care vor avea cel mai mare impact asupra pieței interne, cum ar fi dist- distanța și practici contractuale, uh, furnizare de produse. Așadar, avem o abordare pragmatică. Ne dăm seama care sunt dificultățile politice și tehnice care provin din acest principiu. Așadar, acolo unde nu se poate obține armonizare de plină, preferim să, preferăm să revenim la status quo în, la nivelul de protecție care este garantat în momentul de față în achiul privind drepturile consumatorilor. De ce? Noi considerăm că creșterea nivelului de prote- protecție fără o armonizare de plină poate să distorsioneze echilibrul acestei propuneri pentru că generează costuri pentru afaceri fără a le oferi și o certitudine juridică. Dacă aș putea să spun ceva și despre legătura dintre această propunere um, și să mă refer și la ceea ce a spus domnul Lene. Uh, e importantă relația între munca la uh, dreptul contractual și un uh, posibil instrument opțional și, de asemenea, drepturile consumatorilor. Cele două exerciții sunt complementare. Instrumentul opțional va integra Um, dispozițiile armonizate din directiva privind drepturile consumatorilor și valoarea adăugată acestui instrument va fi aceea că va trata domenii care nu sunt reglementate deloc prin directivă, cum ar fi uh, chestiuni generale de drept contractual, uh, formarea contractelor sau interpretarea contractelor. Instrumentul opțional ar putea de asemenea să, ocupe, să acopere chestiuni pentru care directiva prevede o armonizare minimă. Și aici, instrumentul opțional ar putea, de fapt, să devieze de la regulile minime armonizate cu condiția că uh, nivelul de protecție propus de acest instrument va fi mai ridicat. Și, mai mult decât atât, un element foarte, foarte important, aproape uh, un element cheie este premisa uh, actuală a grupului de experți cu privire la drept contractual și anume instrumentul opțional nu va acoperi doar, doar contractele între uh, companii și uh, persoane, ci și între companii și companii. Așadar, un, o sferă de aplicare mult mai largă decât cea a directivei privind drepturile consumatorului. Danke, Diana. Mulțumesc, Diana. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care și-au adus contribuția. Da, mi-ar prinde bine un paharel de șnaps. Sunt de acord cu doamna Lichtenberger când discutăm acest subiect. În legătură cu câteva aspecte ridicate de colegi, am încercat să mențin uh, o legătură strânsă cu raportorii de la cu raportorul de la INCO și cu membrii Comisiei în general. Această situație este sensibilă, într-adevăr, dar cred că putem uh, să facem lucrurile să meargă. Am avut astăzi dimineața o discuție și după aceea m-am întâlnit cu șeful uh, Comisiei IMCO, care mi-a spus că erau de părere că formula, formularea articolului 4 din proiectul meu de aviz ar putea să fie cel mai bun punct de plecare până la urmă. Deci nu cred că avem vedere atât de, um, de îndepărtate cum pare, fiindcă nu a fost deloc ușor și trebuie să simplificăm lucrurile. Nu, să, nu din potrivă să le complicăm așa cum uh, a existat o tendință. Sper că pe măsură ce avansăm, vom reuși să găsim din ce în ce mai multe puncte unde ne vom îndrepta către armonizare de plină. Dar mai întâi avem nevoie de un punct de plecare, de unde să putem avansa. S-ar putea ca o abordare să fie anexarea unui document, uh, existența unei anexe unde să fie enumerate toate domeniile de armonizare de plină și care, anexă care ar putea să fie extinsă pe viitor. Sunt deci optimistă privind cooperarea. Raportorii, noi nu am vrut uh, să ne împărțim între noi articolele, fiindcă, dat fiind complexitatea acestui dosar, nu cred că această abordare ar fi fost binevenită, astfel încât am evitat o astfel de abordare și sper că această formă de cooperare va continua la fel și pe viitor. Aștept cu nerăbdare să, co- să conlucrez cu dumneavoastră privind amendamentele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Bun, termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 octombrie. Trecem acum la raportul Sayer. Competențele de executare. Are acum cuvântul raportorul. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer uh, scuze colegilor care vin cu acest subiect, fiindcă, iată, abia am terminat în iulie cu regulamentul privind um, actele de executare și acum revenim asupra acestui lucru, dar am făcut-o anume, fiindcă am nevoie de ajutorul dumneavoastră și pentru că un alt motiv este că trebuie să menținem transparența asupra acestui subiect de mare importanță. Cu toții trebuie să ne dăm seama cum stau lucrurile în acest domeniu. Este foarte important, uh, mai ales uh, faptul că trebuie să ne reamintim de ce toată această chestiune a comitologiei, care a devenit acum noul regulament al articolului 290, 2090 și 2091 se află în competența noastră ca comisie coordonatoare. Aceasta a fost o discuție importantă la momentul respectiv și este foarte important să facem acest lucru, fiindcă pentru a consolida poziția Parlamentului față de alte instituții în procesul de negocieri, mai ales acum că avem tratatul de la Lisabona, este foarte important să existe un anumit grad de coordonare și nu numai uh, Uh, nu numai diversele interese ale comisiilor să prevaleze. Revin la raportul meu și la regulamentul la care am primit uh, amendamente de la voi, dar și 12 avize de la diversele comisii. Iar um, rolul meu și rolul dumneavoastră de coordonator este acum de a coordona lucrurile, fiindcă dacă comisiile individuale se ocupă de aceste chestiune pe cont propriu, sau uh, cu diversele instituții, atunci Parlamentul va avea de pierdut. Noi nu vom avea o poziție puternică pe care ne dorim. Iată de ce vă rog uh, și pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră din diversele comisii să aveți, să apărați poziția de coordonare a acestui proces, fiindcă altfel, iată, m-am întâlnit cu am, fost, am participat la conferința președinților de comisie unde s-a, mi, s-a făcut, mi s-a adresat o solicitare, dar în același timp trebuie să vă spun că toată lumea era de acord că e nevoie de o opinie comună. Iată de ce vă rog pe toți, raportori din umbră și nu numai, să mă ajutați să avem o poziție puternică din partea Parlamentului European și să nu uh, derulăm pur și simplu negocieri individuale pe acest subiect. Iată deci un aspect asupra căruia vă cer ajutorul și este foarte important ca acest proces să, devină, să rămână transparent. V-am trimis pe 5 iulie un document de lucru, iar acum vă rog uh, să ne ocupăm și de acesta, fiindcă noi urmărim cu atenție ce se întâmplă la alte instituții, dar eu am făcut tot posibilul să evit o situație în care ne-am am avea negocieri de orice fel sau contact, contacte oficiale și am urmărit ce se întâmplă la Consiliu și ce am învățat eu este că s-ar putea să existe o anumită perioadă în care să avem contacte pentru a avea acest, um, acest aviz comun și o poziție puternică a Parlamentului și pentru a fi sprijiniți de comisia noastră privind astfel de contacte pe viitor. Până acum, ce, ce, se, se spune, ce se întâmplă la Consiliu nu este oficial, nu s-a ajuns la niciun acord și ni s-a spus în această comisie că președinția belgiană este foarte, are um, proiecte ambițioase cu privire la acest subiect. Trebuie să vă spun că acum avem uh, o prioritate și anume că dorim uh, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona cât mai curând cu putință, iar pe de altă parte dorim să nu uh, să nu ni se știrbească din competențele Parlamentului European din cauza grabei de implementare, de executare. În ceea ce privește articolul 2009 al tratatului, după ce a fost aprobat în, de comisie în luna martie, există unele aspecte care sunt problematice. Iar aici, drepturile Parlamentului nu sunt respectate. Iar pentru a soluționa acest aspect, eu încerc Bine, încerc acum nici să nu tărăgărăm prea mult lucrurile, fiindcă dacă uh, tărăgănăm prea mult lucrurile, atunci uh, situația de comitologie și actele de executare, atunci uh, o să supraviețuiască sistemul vechi care are mari lacune de legalitate, am putea să ajungem în instanță. Deci trebuie ca această tranziție să se sfârșească cât mai repede cu putință, dar în același timp să nu pierdem din competențele noastre, iar prioritatea noastră uh, este, și aici vreau să știu care este părerea dumneavoastră privind uh, poziția noastră înainte de vot. dat fiindcă este vorba un, un raport, de un raport al Parlamentului și am nevoie de acordul dumneavoastră aici, există cinci puncte și mă grăbesc, fiindcă știu că nu avem prea mult timp la dispoziție. Unu Este vorba de alinierea generală. Avem uh, o dată, avem termene, uh, și uh, vrem să vedem că va, va fi, se va materializa, materializa această aliniere generală, pentru că în momentul în care vom vedea ce competențe de executare avem, trebuie să înțelegem foarte clar cum stau lucrurile, care vor fi delegate și care uh, vor trece în celălalt proces de executarea Acest lucru este foarte important pentru Parlament, fiindcă dacă este delegat, este de competența noastră, dacă este, este vorba de competențe de executare, atunci drepturile noastre sunt limitate. Și o să vă spun imediat cum uh, ne luptăm să îmbunătățim lucrurile și pe acest front. Deci, în primul rând, uh, se va decide de la caz la caz dacă dorim uh, armonizare reală și nu doar cea prevăzută în text. Aceasta este o situație și o măsură provizorie, dreptul de analizare a actelor de executare pentru a rezolva cât mai multe probleme cu putință și pentru a, ne, și pentru a asigura buna funcționare a procesului decision- decizionar pe baza bunei cooperări, bunei și sincere cooperări, ceea ce înseamnă acorduri între instituții, bineînțeles. Iar aici noi putem să ne asigurăm că dacă ne confruntăm cu probleme grave, ceea ce privește anumite elemente, atunci Comisia va trebui să-și revizuiască proiectul la solicitarea noastră. Aceasta ar trebui să fie un proces uh, neoficial, iar iată aici, uh, aici fac eu presiuni pe baza amendamentelor pe care, le-am, care s-au depus deja uh, din partea comisiilor și a colegilor noștri. În al treilea rând, din partea Consiliului există o încercare foarte clară de a rezolva, de a face din toate proiectele de programare acte de executare. Noi nu suntem de acord, trebuie să mai discutăm lucrurile aici și aici uh, trebuie să hotărâm de la caz la caz și nu în conformitate cu situația actuală. Multe dintre acestea, așa cum s-a fost cerut de către uh, comisiile Parlamentului European, ar trebui să fie reglementate prin acte delegate și nu în uh, cadrul unui proces uh, de acte de executare. Al patrulea principiu, pentru care vă rog uh, să mă susțineți în relațiile cu alte instituții, se referă la la Comisia de, de Recurs și modul în care funcționează care funcționează acesta, aici putem uh, accepta comisiul, poate să, trebuie să um, accepte doar funcționarea sa ca orice altă comisie și să nu devină o comisie specială, deci să fie prezidată de, de Comisia Europeană și așa mai departe. Am discutat la acest lucru, nu trebuie să intru acum în amănunte. Și ultimul punct se referă la un proces în, în derulare S-ar putea ca unele soluții să fie realiste, altele să nu funcționeze. Vom vedea cum stau lucrurile. Este foarte important ca în, pe parcursul acestui proces să ne asigurăm că va exista o revizuire mai târziu pentru a vedea cum funcționează procesul. Sunt uh, deschis la părerile altor comisii în ceea ce privește competențele pe care le vom exercita noi. Am văzut că Colegii noștri consideră că sunt conștienți de importanța acesteia, câteodată au solicitări excesive și aici um, nu se respectă poziția unificată a Parlamentului și aici vă cer sprijinul. Pentru că noi dorim să salvăm uh, situația generală, s-ar putea pe aici, pe acolo, să, trebuiască să, să trebuiască să lăsăm de la noi. Dar uh, trebuie să existe un proces de revizuire până la urmă. Iată, deci, acestea sunt cele cinci puncte pe care doream să le ridic. Uh, în fața dumneavoastră și cred că putem reconcilia păstrarea drepturilor Parlamentului European și grabnica aplicarea tratatului de la Lisabona. Sunt optimist în ceea ce privește situația pe viitor. Haideți să vedem ce se întâmplă la Consiliu și abia apoi vom putea trece și noi la fapte, pentru că până acum nu s-a luat nicio poziție oficială la Consiliu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Sayer. Dacă am înțeles totul bine, atunci pentru negocierile care urmează cu Consiliul trebuie să vă oferim un mandat pe baza celor uh, acestor puncte pe care le-am uh, discutat. Nu cred că este deloc uh, problematic, așadar cred că puteți să începeți în baza acestui mandat negocierile cu Consiliul. Am înțeles că există și uh, alți colegi care consideră că ar trebui începute negocierile, așadar cred că se poate face acest lucru și putem încheia acest punct. Ajungem la punctul 9, bugetul și domnul Vocnaren cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că vă bucurați că discutăm bugetul într-o joi după amiază, dar bugetul este important pentru noi toți și știm foarte bine că în fiecare an discuțiile bugetare sunt anevoioase, dar anul acesta cred că vor fi și mai grele, după cum uh, știm că majoritatea statelor membre doresc să încearcă să își reducă cheltuielile. La prima lectură a proiectului de buget, Consiliul uh, a menținut angajamentele la 787 de milioane, sub 787 de milioane, plățile sub 3,6 milioane, iar unele state membre doreau să meargă, să se meargă și mai departe și să se reducă bugetul cu sume mai mari. În ceea ce privește comisia noastră, trebuie să vă spun că una dintre principalele rubrici care ne interesează este 3A, care se referă la uh, liniile bugetare pentru chestiuni juridice, dar și 5 uh, care se referă la administrație. La 3A, Consiliul a păstrat, uh, a redus uh, angajamentele cu 10,9 milioane și plățile cu 49 de milioane de euro. La rubrica 5 s-au fost reduse amândouă cu 162 de milioane de euro. Majoritatea comisiilor vor uh, încerca să restabilească cifrele proiectului bugetar uh, pe deplin sau parțial, iar asta, domnule președinte, reprezintă baza celor cinci amendamente pe care le-am depus și pe care doresc să le discutăm în această după-amiază. Acesta se, referă, acesta se referă la Curtea Europeană de Justiție și la restabilirea linilor bugetare pentru pregătirea pentru aderare. Este vorba de aderarea Croației, care va avea loc în 2012, dar și restabilirea linilor bugetare pentru sistemul de securitate la Curtea Europeană de Justiție și, a, și actualizarea acestuia. Auditorii au făcut această recomandare acum ceva timp. Aceste, de, aceste cinci amendamente de restabilire a acestor linii bugetare sper că nu vor fi controversate uh, am uh, depus un amendament suplimentar uh, despre sporirea uh, sumelor acordate pentru Academia de Drept European. Este vorba de un organism înființat de Parlamentul European care are ca scop formarea juriștilor în statele membre. Înțeleg că pentru ca această rezoluție să fie corectă și iar noi, ca noi, Comisia Jurii, ne dorim acest lucru, trebuie să adaug un amendament oral care este următorul. În conformitate cu articolul 362d uh, uh, privind decizia din 2006 care stabilește un program de învățare continuă, aș dori ca acesta să fie amendamentul oral. Domnule președinte, sper că nu, nu va pune probleme acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mi s-a semnalat faptul că grupurile politice uh, au ajuns la consens, deci nu este niciun fel de problemă, deci putem să votăm în bloc. Așadar, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine împotrivă, văd că nimeni, abțineri nimeni. Așadar, adoptăm acest, aceste amendament în această formă. Vă mulțumesc pentru munca depusă. Trecem atunci la punctul 11, dacă bine văd eu aici, pentru că punctul 10 a fost uh, amânat. La punctul 11 este vorba despre o versiune codificată aici. Mi s-a comunicat că oricum este, există o problemă tehnică și de aceea ar trebui să propunem să nu continuăm acest, această procedură de codificare, ci să cerem comisiei o nouă propunere. Văd că uh, și acest lucru întrunește uh, acceptul tuturor grupurilor politice, așadar procedăm în acest fel. Trecem atunci la punctele care trebuie tratate uh, cu ușile închise. Așadar îi rog pe, pe toți cei care uh, nu Uh, sunt uh, participanți la această ședință să plece. Avem nevoie de o pauză de două minute pentru ca și uh, tehnicianul să facă adaptările necesare.